mergem la următorul punct, aranjarea meciurilor și corupția din sport. Și vreau să dau cuvântul domnule comisar. Dear President, honorable... Stimate domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, aranjarea meciurilor și corupția reprezintă amenințări importante în lumea sportului la ora actuală. Comisia Europeană este hotărâtă să facă tot ce poate pentru a ajuta autoritățile sportive să combată aceste fenomene. Îmi dau seama că este vorba, este vorba și de implicarea organizațiilor criminale în uh, uh, cele mai recente scandaluri din lumea sportului. Serviciile mele au uh, fost în contact cu Europol pentru a primi mai multe informații și salut uh, acțiunile luate de Europol până acum în ceea ce privește negociarea unei convenții a Consiliului Europei pentru um, combaterea manipulării competițiilor sportive. În noiembrie 2012, Comisia Europeană a adoptat o recomandare pentru, com, pentru Consiliu. Această recomandare solicită statelor membre să permită Comisiei să, li se, ar, să, îi se, să se alăture în negocieri. Sperăm ca Consiliul va adopta directivele de negociere în curând. Sunt de părere că odată ce va fi adoptată această convenție, va trimite un mesaj puternic în ceea ce privește hotărârea Uniunii Europene de a păstra integritatea lumii sportului. Această convenție trebuie să fie deschisă semnăturii pentru țări din afara Uniunii Europene, incluzând astfel dimensiunea globală a acestui flagel. Pentru a ne asigura că avem o abordare cuprinzătoare, toate serviciile competente ale Comisiei Europene cooperează îndeaproape pentru a se asigura că există consecvențe cu achiul european în ceea ce privește dreptul penal, protecția datelor și piața internă. Așa cum s-a anunțat, așa cum a arătat anunțul recent al Europol, implicarea agențiilor de aplicare a legii și mai ales cooperarea lor la nivel european reprezintă un element crucial pentru uh, combaterea amenințării aranjării meciurilor. Cele mai recente cazuri de aranjare a meciurilor vor necesita cooperare strânsă între autoritățile judiciare implicate în anchetele penale și la nivelul urmăririi în justiție. Autoritățile competente vor putea să se bazeze pe Eurojust în ceea ce privește coordonarea practică a urmăririi transfrontaliere, dar și în ceea ce privește o gamă variată de instrumente adoptate în domeniul cooperării judiciare, inclusiv mandatul de arest european. Cu toate acestea, urmărirea în justiție și acțiunile polițienești nu reprezintă decât un element al soluției. Pentru a fi eficiente, combaterea aranjării meciurilor trebuie să includă măsuri de prevenire. Mă bucur să vă pot informa de faptul că, în conformitate cu acțiunile pregătitoare pe 2012 pentru sport, Comisia a ales 5 proiecte din domeniul aranjării meciurilor. Aceste proiecte vor uh, da informații actorilor implicați și vor conștientiza opinia publică în lumea sportului, dar și în ceea ce privește opinia publică în general. S-a început activitatea pe marginea acestor, celor, acestor cinci proiecte la începutul anului. Iar uh, în prima jumătate a lui 2014 se așteaptă rezultate. Coordonatorii proiectelor cooperează în vederea atingerii de sinergii și de strategii comune. Rezultatul acestor proiecte ne va permite să diseminăm bune practici și să consolidăm rețelele. Eu cooperez îndeaproape cu colegul meu, domnul Barnier, pentru a rezolva problema aranjării uh, meciurilor la nivelul pariurilor sportive sportive. În, uh, pe 23 noiembrie 2012, Comisia a adoptat un plan de acțiune în ceea ce privește pariurile pe internet, care includea un capitol în ceea ce privește integritatea sportului. Una dintre acțiunile propuse de Comisie este o recomandare de, uh, care trebuie să fie adoptată în 2014. Această recomandare va încuraja un schimb mai eficient de bune practici în ceea ce privește prevenirea și combaterea aranjării meciurilor care au legătură cu pariurile. Comisia dorește să implice toți uh, actorii implicați în acest proces. Rezultatul uh, acțiunilor pregătitoare din 2012 va reprezenta un element uh, folositor. Alte inițiative, cum ar fi studii, ateliere și întâlniri între experți, ne vor ajuta să obținem mai multe informații în vederea elaborării recomandării. Pe data de 5 februarie acestui an, Comisia a adoptat o propunere de a revizui directiva Uniunii Europene de combatere a spălării de bani. Aici, sectorul uh, pariurilor este un sector vulnerabil. Comisia a propus uh, extinderea sferei de aplicare a acestei directive pentru a fi incluse nu numai cazinourile, ci și întregul sector al pariurilor. Dat fiind uh, evoluția riscurilor legate de spălarea de bani, este extrem de important ca cadrul european să poată oferi uh, soluții și răspunsuri în mod solid, dar și flexibil. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar. Trecem acum la vorbitorii din partea grupurilor. Are cuvântul domnul Belet. Thanks uh, very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Vreau să mulțumesc uh, colegei noastre Petra Camerevert și colegului Morten Lockegaard pentru această inițiativă comună. O să continui în olandeză. Doamnă comisar, anchetele Europol ne-au arătat că blaturile, aranjarea meciurilor uh, reprezintă o amenințare gravă și că e nevoie de o abordare europeană pentru a combate. E nevoie de o abordare internațională. Mai întâi, uh, trebuie să existe un schimb de informații spontan și rapid uh, între noi, trebuie să implicăm federațiile de sport și, bineînțeles, agențiile naționale de reglementare. Ele trebuie să participe la schimbul acesta spontan de date și informații. În al doilea rând, doamnă comisar, avem uh, nevoie de o inițiativă din partea Comisiei, acesta e scopul rezoluției, astfel încât uh, și sportul să fie prevăzut, să fie avut în vedere în uh, legislația penală, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Vrem să existe condiții de participare egale, într-adevăr, dar în ce privește frauda și uh, aranjarea meciurilor, acestea trebuie să poată fi uh, urmărite penal. În ce privește website-urile uh, de pe internet care nu sunt înregistrate și pentru acestea trebuie să existe un cadru de reglementare adecvat. În fine, e nevoie de interzicerea pariurilor um, cu privire la meciuri în care joacă juniorii. Acest lucru e foarte important pentru că nu vrem uh, să se parieze pe meciuri sportive în care joacă copii, practic, juniori. E un scandal, pur și simplu. Legislația care există nu e suficientă. Doamnă comisar, trebuie să um, creștem și noi ștacheta și uh, vă asigur că din partea Parlamentului veți avea parte de sprijin 100%. Mulțumesc! Președintele, mulțumim. Din partea socialiștilor și democraților, un minut și jumătate, doamna Camerevert. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, dragă doamna comisar. Ancheta cu numele de cod Operațiunea Veto au dezvăluit un mare scandal în uh, industria sportivă europeană. Cel puțin 380 de meciuri desfășurate în Europa ar fi fost manipulate, 680 Uh, la nivel global și Europol consideră că acesta este doar vârful icebergului. Um, nu știm care este situația în celelalte sporturi. Această, acest scandal este o palmă pe o brazul fiecărui fan uh, sportiv care uh, se bazează pe niște principii de valoare fundamentală pentru societatea noastră. Corupția, manipularea periclitează aceste valori și distrugă spiritul sportiv. Fanii trebuie să poată să se poată baza pe faptul că um, echipa pentru care o susțin pierde sau câștigă în mod corect. De aceea valorile trebuie să fie într-adevăr trăite. E nevoie de o combinație de prevenire, monitorizare și sancțiuni. De aceea cerem asociațiilor sportive o politică de toleranță zero, un cod de conduită foarte uh, strict și un program de prevenire foarte cuprinzător. Pentru că în sport nu e vorba doar de câștig sau de um, eșec, ci de foarte mulți bani și de aceea um, foarte multe site-uri online câștigă foarte mulți bani și ele sunt un potențial foarte mare de manipulare și ar trebui pur și simplu interzise. Avem nevoie de o definiție pentru manipularea competițiilor sportive și acestea trebuie să fie incluse în codul penal al statelor membre. Avem nevoie de o cooperare consolidată a autorităților de aplicare a legii și Trebuie să venim cu o inițiativă legislativă la nivel european. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru expunere și sper ca rezoluția noastră să ducă la uh, fructificarea acestor eforturi și să reușim să prevenim aceste uh, fraude și manipulări care au avut loc până acum în Europa și la nivel global. Președintele, vă mulțumim, doamna Verde, și acum în numele democraților și liberalilor, două minute, domnul Lockegaard. Tak, formand, og tak for ordet. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta e o zi bună pentru Parlament și pentru Comisia Europeană, pentru că, iată, în sfârșit facem ceva împotriva aranjării meciurilor. Am auzit cuvinte înțelepte, bine alese și oportune din partea Comisiei Europene. Acum, ce trebuie să facem este să ne mobilizăm în lupta noastră împotriva aranjării meciurilor, pentru că, așa cum spunea antevorbitorul, acesta e doar vârful icebergului. Cu siguranță în, întreaga lume a sportului este amenințată din Asia până în Balcani uh, și până în Nord. Cu toții suntem amenințați de amenințarea, suntem amenințați de crimă organizată și de aranjarea meciurilor. Deci trebuie să existe cooperare între noi toți la nivel global, dar și în interiorul Uniunii Europene. Haideți să vedem care ar fi interesele Uniunii Europene. Multe dintre evenimentele sportive mari au loc în Uniunea Europeană, meciurile mari de, fut, de fotbal, așa că trebuie să păstrăm integritatea sportului în Europa. Mă bucură faptul că Parlamentul a dat o rezoluție în acest sens, îmi place cum se desfășoară dezbaterea și sunt de acord cu Ivo Belet. E foarte important să existe un schimb de experiență, să existe un sediu, un centru în care să fie colectate toate informațiile și datele. Problema cea mai mare este că o țară nu știe ce se întâmplă în jurul ei, nu știe ce se întâmplă în vecini. Tocmai de aceea e nevoie de colaborare. Asta am vrut să spun. Vă mulțumesc, doamne comisar, pentru această inițiativă și pentru cooperarea pe care ne-o promiteți. Este o zi foarte bună pentru noi. Mulțumesc. Doamna Sinclair dorește să vă pună o întrebare, domnule Lochegard. Sunteți de acord? Acceptați întrebarea? Doamna Sinclair, mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu uh, s-a referit la integritate. Poate că ar fi bine să se gândească și la integritatea de care a dat dovadă Uniunea Europeană în trecut. Practic, s-au luat bani de la grupurile, de la cluburile mici și s-au dat uh, la cluburile mari. Nu știu ce s-a reușit prin această inițiativă. Practic, cei din crima organizată uh, îi atacă pe cei din uh, Liga Mică, pe cei care au salarii mici și inițiativele noastre în trecut au creat probleme. Domnule Lochegard. Fără îndoială, problema la care v-ați referit există. S-a creat o problemă. Știm că banii se acumulează la cluburile mari, iar uh, cluburile mai mici uh, se confruntă cu dificultăți. Știm că sindicatele de crimă organizată încearcă să pătrundă în uh, ligile inferioare și să influențeze rezultatele de acolo. Însă acest lucru nu înseamnă că noi n-ar trebui să facem nimic. Problema există și ea trebuie soluționată. Problema este de scară. Nu putem să ne prefacem că cluburile mari nu sunt afectate. Ministrul italian a sugerat recent că întreaga ligă italiană ar trebui să fie suspendată timp de 2-3 ani pentru a elimina problemele. Deci ele există. Și sunt de acord că banii, din păcate, se acumulează în cluburile de talie mare. iar uh, cluburile mai mici, uh, ligile inferioare, uh, din păcate, sunt mai vulnerabile la acțiunile de crimă organizată. Dar problema există și trebuie să o soluționăm. Mulțumesc pentru Verzi și Alianța Liberă Europeană. Domnul Tavares, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, această problemă este gravă. Deja de câțiva ani au existat semnale în unele state membre în ceea ce privește Uh, acțiuni polițienești și în justiție recurente din cauza aranjării meciurilor, vederea pariurilor în fotbal și în alte sporturi. Această problemă um, este foarte mare, ne arată, inform- ne informațiile oferite de Europol în ceea ce privește rețelele transfrontaliere de organizații criminale care operează în acest domeniu. Uh, aceste uh, două aspecte sunt importante. În primul rând este vorba de o legătură cu crima organizată uh, deci, uh, noi încercăm să punem la punct un uh, temei juridic aici la nivelul Uniunii Europene și, în al doilea rând, este o problemă transfrontalieră și acest lucru se regăsește deja în cadrul juridic al Uniunii Europene. Noi nu putea combate acest flagel fără uh, o acțiune din partea Uniunii Europene. De altă parte, este o problemă care ne vizează pe toți la nivelul societății, mai ales pe federațiile sportive. Iar aici aș dori să fac un apel autorităților naționale, federațiilor ca să uh, cooperare cu autoritățile naționale pentru a se curăța, ca să spun așa. Nu se poate ca federațiile sportive care au nevoie de piață unică pentru, um, pentru publicul lor, pentru fanilor, pentru libertate de circulație, nu se poate ca ele, așa cum s-a întâmplat uh, de curând, uh, să uh, dea campionate Belarusului, o țară care nu respectă normele europene și există suspiciuni de corupție în ceea ce privește acordarea campionatelor. Trebuie să reglementăm pariurile de pe internet, trebuie să urmăm uh, recomandările în ceea ce privește spălarea de bani și uh, eu am avut multe contribuții în ceea ce privește uh, Um, cartea, privind, uh, cartea tematică privind uh, spălarea de bani, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă aceasta nu, aceasta nu este o problemă neimportantă doar fiindcă vizează sportul. Și în final vreau să vă spun, domnule președinte, că sportul este un element foarte important la nivelul culturii, la nivelul, la nivel internațional în, societate, în societățile noastre și nu poate să fie perceput ca uh, un sector micuț unde nu contează ce ilegalități se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, domnule Tavares. Uh, din partea grupului ECR are cuvântul doamne, doamna McClarken. Dragi colegi, susțin această rezoluție cu privire la uh, fixarea meciurilor și a corupției în sporturi. Aranjarea meciurilor este o, un uh, pericol, într-adevăr, la nivel a integrității sportului și Uh, ceea ce a dezvăluit ancheta Europol este într-adevăr îngrijorător. Am fost șocați de faptul că există rețele criminale implicate în aranjarea meciurilor. 380 de meciuri uh, sunt considerate suspecte. Aranjarea meciurilor și corupția nu afectează doar uh, sportul la nivel înalt, ci există și foarte multe uh, suspiciuni în diviziunile inferioare și din jurul Uniunii Europene. Sunt în favoarea autonomiei în domeniul sportului. Eu, în mod normal, cred că n-ar trebui să ne implicăm prea mult atunci când organizațiile sportive însele au modalități de a rezolva problemele. Cu toate acestea, atunci când corupția este atât de endemică și de răspândită, cum ne arată această anchetă, avem datoria să ne gândim ce intervenție e necesară pentru a rezolva această problemă. Persoanele care aranjează meciurile sunt, au legături cu criminalitatea organizată poate să fie vorba de sindicate care sunt în afara Europei, care au rețele criminale în interiorul Europei. Um, dar în interiorul frontierelor noastre trebuie să ne asigurăm că implicarea criminalității organizate în sport nu duce la profit. Cred că schimbul de informații este vital în lupta împotriva aranjării meciurilor și a corupției în sport. Discuțiile acestea trebuie să aibă loc și la nivel global, pentru că aceste chestiuni nu sunt o chestiune internă a Uniunii Europene. Integritatea în sport este vitală și pentru uh, industria pariurilor. Colegul uh, meu uh, de la ECR, Ashley Fox, a abordat această problemă în raportul său cu privire la pariurile online și eu voi uh, aborda problema în avizul Comisiei Cult. E nevoie de cooperare consolidată pentru a rezolva această problemă. Trebuie să facem cu toții tot ce putem putem pentru a proteja integritatea sportului pe care îl iubim cu toții. Președintele, vă mulțumim, doamnă Clarkin. Domnule Batten, sunteți pregătit? V-am văzut că ați fugit pe coridor. Sunteți într-o formă fizică foarte bună. Aveți cuvântul. Dacă sunt într-o formă fizică bună, să știți că nu e pentru că joc fotbal. Nu știu mare lucru despre sport, însă știu destul de multe despre aranjarea meciurilor. Dați-mi voie să spun mai întâi că e nevoie de o unitate uh, specializată a forțelor de ordine pentru a combate aranjarea meciurilor. Unitate care s-ar putea foarte bine regăsi în rândul poliției încă din 75 uh, uh, noi în Marea Britanie am avut un uh, referendum în care atunci ni s-a cerut să spunem dacă vrem să aderăm sau nu la UE și acela a fost un meci aranjat pentru că um, campania a fost influențată și finanțată masiv în favoarea unui singur rezultat. În 92 în Danemarca când s-a organizat un referendum pentru același scop, din nou meciul a fost aranjat. Și în Franța și în Olanda au fost meciuri aranjate când s-au ținut referendurile pentru Constituție. Și în loc să se facă un meci retur, au, autoritățile au preferat să schimbe regulile jocului. Când a fost um, votat uh, la referendum tratatul de la Lisabona, iarăși s-a întâmplat același lucru. Deci eu propun că dacă vrem să facem ceva împotriva aranjării meciilor, să începem cu Uniunea Europeană. Mulțumim. Domnul Lochegard, am văzut că a ridicat cartonașul albastru. Acceptați întrebarea? Da? Vă rog. Jeg synes, at, øh, jeg synes, at øh, min kollega her får demonstreret, at han i hvert fald ikke ved noget om sport. Eu cred că colegul meu demonstrează foarte bine că, într-adevăr, nu știe nimic despre sport. Și uh, întrebarea mea este următoarea. Dacă lăsăm la o parte dimensiunea politică a discursului dumneavoastră, sunteți dispus să recunoașteți că dacă vrem să combatem crima organizată transfrontalieră, nu este suficient să avem uh, la dispoziție forțele poliției? Dacă toate celelalte forțe de ordine sunt uh, dispuse să coopereze, nu credeți că e bine să recunoaștem această dorință a lor? Domnul uh, Baten, da, într-adevăr, nu știu nimic despre sport, dar uh, știu că sportul e afectat de crima organizată. Însă, crima internațională este obiectul de activitate al Interpolului pe lângă asta mai avem uh, forțe de ordine naționale. Nu văd de ce e nevoie de un nou organism care să facă ceva ce deja fac uh, atât polițiile naționale cât și Interpolul. Nu știu de ce vă închipuiți că un alt organism creat de UE ar fi mai eficient decât toate celelalte organisme deja create. Mulțumesc. Și acum uh, pentru Stânga Unită, un minut și jumătate, domnul Enea. Mulțumesc, domnule președinte. Recent, Europel a descoperit o rețea criminală uh, uriașă care a aranjat peste 300 <clears throat> de meciuri europene. Arbitrii jucători uh, au fost anchetați, 425 de arbitri și 50 de persoane au fost uh, arestate. Ne bucurăm, deci, că Parlamentul se apleacă asupra acestui subiect pariurile sportive, dar în afară să, în loc să ne ocupăm de uh, Uh, liberalizarea pariurilor și ce înseamnă acest lucru, rezoluția enumără bune intenții, dar nu propune soluții durabile pentru acest sector. Dacă considerăm activitățile sportive și fizice ca fiind extrem de importante pentru sănătatea și formarea oamenilor uh, pe parcursul vieții ca vector de emancipare pentru toată lumea și elemente importante în ceea ce privește respectul celuilalt și a vieții sociale, atunci este mai mult decât necesar să lăsăm deoparte această logică comercială care nu face decât să, să favorizeze uh, mafia și care a înțeles cât de profitabil este sectorul uh, sportului. Această, acest raționament face cluburile să cheltuiască din ce în ce mai mult, uh, fără nicio noimă și fără să respecte regulile contabile în vigoare. Statele membre și Uniunea Europeană ar trebui să se să facă tot ce pot pentru ca uh, Uh, pariurile sportive să, să nu mai reprezinte un monopol al statului, așa cum a hotărât și Curtea Europeană de Justiție. Trebuie să existe o disciplină strictă pentru, uh, pentru lumea sportului, iar uh, regulile trebuie să fie foarte stricte și uh, băncile trebuie să fie trase la răspundere, băncile care susțin în mod abuziv uh, cluburile în caz de faliment. Dar nu, nu se întâmplă așa ceva, nu sunt decât uh, intenții bune. Mare păcat și noi ne vom abține la vot. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ena. Are cuvântul acum doamna Sinclair, un și jumătate de la neînscriși. Mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează această chestiune pentru că uh, Uh, sunt o mare iubitoare a sportului și merg la meciuri în mod constant. Într-adevăr, problema trebuie rezolvată. Unii oameni consideră că este uh, meciul cel frumos, sportul cel frumos, uh, fotbalul. Dar vedem că, într-adevăr, sunt mari probleme, pentru că cel puțin 10 uh, meciuri pe săptămână sunt afectate de această problemă și la nivel global problema este surprinzătoare. Dar nu e suficient să ne uităm la problemă doar din perspectiva europeană. Putem oare să avem încredere în Comisia Europeană care are un istoric de corupție să facă ordine în sport? Poate că nu e arbitrul cel mai bun pentru că aranjarea meciurilor este o problemă în întreaga lume și autoritățile um, internaționale trebuie să facă ordine. Să ne uităm la FIFA, de exemplu, un organism care este acuzat de corupție sau uh, Asociația Fotbalului din țara mea, care de asemenea nu reușește să impună niște reguli care să prevină uh, problemele în sport. Sunt foarte multe uh, uh, acuzații la nivelul unor, la, adresate unor persoane care sunt foarte prost uh, plătite și integritatea lor este foarte vulnerabilă. UEFA, de asemenea, um, trebuie să își facă ordine în propria curte. E nevoie ca organizațiile specializate să facă față probleme și autoritățile naționale trebuie să ia măsuri. Eu cred că fotbalul poate să fie un meci, un uh, sport și mai frumos decât până acum. Mulțumesc. Acum uh, ceilalți vorbitori, domnul Scuria, două minute. Grazie, președinte. Ringrazio anche la signora comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru cuvintele din această dimineață și pentru activitatea pe care ați făcut-o și, de, desigur, pentru promisiunile pe care ne le faceți pentru viitor. Sportul este o activitate sănătoasă atât pentru uh, ființele umane cât și pentru uh, state, națiune care vor să își uh, testeze capacitățile. Toată lumea visează la o medalie de aur și medalia ar trebui să fie meritată, nu pentru că s-a recurs la tot felul de aranjamente în culise. E nevoie de cooperare cu forțele de poliție, însă știm că măsurile legislative nu vor fi suficiente. Dacă e să ne gândim la tineri, trebuie să existe acțiuni legislative coordonate și o soluție adaptată, să avem măsuri care să pornească de la nivelul cel mai de jos. Aici, în Parlament, uh, au fost menționate mai multe măsuri, însă deoarece nu avem uh, timp să le încercăm pe toate și, dată fiind amploarea aranjării meciurilor, eu cred că trebuie să îi educăm pe oameni, în primul rând. Trebuie să învățăm să respecte regulile și să nu încerce să influențeze rezultatul unui joc în schimbul unei sume de bani. Eu cred că asta trebuie să facem pentru societatea noastră, și astfel vom combate corupția, să învățăm pe oameni să se lupte pentru un rezultat pe care să-l merite. Președintele, mulțumesc. Domnule Scuria, domnul Weigel și-a ridicat cartonașul. Acceptați întrebarea? Domnule Weigel. Uh, ușeci mie de Mulțumesc. Ehm, mă bucură foarte mult că ați vorbit eh, și de dimensiunea etică a sportului și mai ales v-ați referit la educația tinerilor și mă interesează acest comentar, dar aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre comercializarea excesivă a sportului, care duce la anomalii. Există onorarii absolut de neconceput pe care le primesc unii sportivi și săptămâna aceasta se adună semnături în Parlamentul European împotriva deciziei referitoare la uh, sporturi care ar trebui să fie eliminate de la Jocurile Olimpice datorită comercializării excesive. Cum putem să punem capăt acestui fenomen? Domnul Scuria? Eu sunt d'accordo con il anche su questa... Eh, da, domnule președinte, eu sunt de acord cu colegul meu. Sunt de acord că inițiativa de a elimina luptele din uh, Olimpiade nu este potrivită. Luptele sunt un sport uh, foarte vechi uh, și foarte nobil. Trebuie să fim puțin mai vigilenți, într-adevăr, la problema comercializării sportului și să nu uităm ce ar trebui să însemne sponsorizările, de fapt. Cred că acum avem o ocazie foarte bună să reflectăm la toate aceste chestiuni. Suntem 27 de membri, în curând 28 și avem cu toții experiențe diferite pe baza cărora putem găsi, sunt convins, soluții potrivite. Poate usted contestar? Da, pues nu? está, Ok. Tine la palabra por... Președintele, acum un minut și jumătate, doamna Boscurt. Thank you. Mulțumesc. Mă îngrijorează integritatea în lumea sportului și siguranța cetățenilor. Mă îngrijorează lipsa de acțiuni concrete. Dat fiind că crima organizată se infiltrează în lumea sportului. Rezultatele șocante ale investigațiilor Europol prezentate recent au arătat o rețea uriașă de crimă organizată implicată în aranjarea meciurilor în Uniunea Europeană. Aranjarea meciurilor este o, crim, este o infracțiune foarte profitabilă și este instrumentul uh, a organizațiilor criminale de a spăla bani din activități de trafic de droguri sau de trafic de ființe umane prin pariurile pe meciuri sportive. Știm că face efortul Comisia Europeană pentru a rezolva această problemă, dar uh, astăzi am dorit să ne spuneți ce doriți să faceți pentru a soluționa problema implicării crimei organizate în pariurile sportive și aranjarea meciurilor. Ați vorbit despre Europol, despre Eurojust, dar acestea au nevoie de instrumente, au nevoie de definiție în dreptul penal și au nevoie de mai bună cooperare europeană, doamnă comisar. unele state membre... Dar mă scuzați, vă rog, mă deranjați. Mă deranjați. Mă scuzați. Nu pot să mă concentrez, vă rog frumos. Vă rog frumos. Unele state membre sunt, neagă în continuare această soluție și iar acestea sunt cele mai vulnerabile, fiindcă nu își dau seama că există această problemă. Prin această atitudine nu fac decât să creeze refugii pentru criminali. Comisia Europeană ar trebui să aibă un rol de coordonare mai puternic. Nu ne putem permite să mai așteptăm să luăm, uh, să luăm acțiuni abia în momentul în care va avea loc convenția privind aranjarea meciurilor la Consiliul Europei și dacă așteptăm până în 2014 nu vom putea opri acțiunile criminale, avem nevoie de acțiune acum. Ce face Comisia Europeană? Ce intenționează să facă Comisia Europeană astăzi pentru a-i proteja pe cetățenii noștri și integritatea sportului? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Boscurt. Are cuvântul un minut domnul Tacula arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä hyvästä aloitteesta. în primul rând vreau să mulțumesc comisiei pentru buna inițiativă. avem nevoie de astfel de inițiative mai ales în momentul de față. avem nevoie de măsuri comune pentru a ne asigura că competițiile sportive nu mai sunt umbrite de astfel de uh, fenomene. Avem nevoie de o mai bună guvernanță în organizațiile sportive de asemenea în organizarea pariurilor, trebuie să revenim la un spirit etic uh, corect uh, al uh, competiției. În acest context, trebuie de asemenea să ne gândim și la fenomenele care uh, acompaniază sportul uh, Există întotdeauna fenomene negative care sunt uh, legate uh, de sport și care au consecințe asupra sa, dar 99% din ceea ce se întâmplă la nivel sportiv uh, este um, ceva foarte nobil, care dă oamenilor speranță. Sigur, există și aceste fenomene negative, trebuie să intervenim, e nevoie de o linie foarte clară, e nevoie de negocieri la nivel global, împotriva corupției, împotriva aranjării meciurilor și astfel vom putea să readucem sportul pe o bază etică, pentru că valorile sportive sunt foarte importante. E vorba de o luptă corectă, deschisă, în care cel mai bun trebuie să câștige. Președintele, mulțumesc domnule Tacula și acum un minut, domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, cu tristețe trebuie să spun că domnul Papastamkos, care se luptă acum uh, pentru sănătatea lui, din păcate nu poate să participe la dezbaterea de astăzi. Am vrut pur și simplu să-l amintesc pentru că el este unul dintre cei care s-au uh, străduit din resputeri ca acest uh, subiect să fie pe ordinea noastră de zi. S-a vorbit despre Europol, despre faptul că uh, Meciurile aranjate sunt tot mai numeroase acum, nu e un fenomen nou, dar el a luat uh, o amploare îngrijorătoare, se vehiculează sume tot mai mari de bani. Și uh, există un, un aspect comercial tot mai pronunțat al sportului, în special fotbalul e cel uh, la care mă gândesc. Autoritățile sunt conștiente de acest fenomen, ar trebui să ia măsuri, până acum însă nu s-au descurcat prea bine. Cred că e nevoie de introducerea unor sancțiuni și penalități aspre. Haideți să nu ne amăgim uh, singuri. E nevoie de aceste lucruri dacă vrem ca sportul să fie protejat. Mulțumesc. Mathieu Fouillon. Mulțumesc, domnule președinte. Europol, în februarie anul trecut, a dezmembrat o rețea criminală care uh, aranjase peste 300 de meciuri. Felicităm Europol pentru această lovitură extraordinară. Bineînțeles, uh, vorbesc și despre Sepol aici, care a făcut foarte mult în ceea ce este formarea polițiștilor și uh, Uh, sperăm că își va continua activitatea această agenție foarte bună și, bineînțeles, menționez și Eurojustul, care face o activitate extraordinară în combaterea rețelelor criminale, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă, doamnă comisar, adesea. În, uh, este vorba despre pariuri uh, falsificate, aranjate, iar mafia stă la baza acestor acțiuni. Salutăm cu multă bucurie propunerea dumneavoastră, propunerea Comisiei în ceea ce privește directiva de combatere a spălării de bani și sperăm că aceasta va ajunge la Parlament cât mai curând cu putință. Ne bucură în egală măsură în ceea ce privește lupta împotriva mafiei, directiva privind confiscarea bunurilor, care sperăm că va fi finalizată cât mai curând la Parlament. Este important să investim în acțiunile de prevenire și să avem uh, coduri de conduită în lumea sportului și o politică de toleranță zero. Tinerii europeni uh, cunosc numele sportivilor uh, faimoși mai degrabă decât, știu, mai mulți sportivi decât muzicieni sau scriitorii țărilor. Deci sportivii sunt modele pentru tine și sunt admirați în Europa. Sportul uh, aduce la oaltă foarte mulți cetățeni europeni, deci trebuie să îi redăm demnitatea sportului. Mulțumesc, doamna Mathieu. Are cuvântul un minut doamna Senalova. Děkuji, pane předsedající. Nedávné prohlášení Europy... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, conferința de presă recentă a Europol a confirmat, uh, într-adevăr, integritatea um, denaturată a fotbalului european. Însă, daunele financiare sunt depășite de cele morale, pentru că fotbalul ar trebui să fie văzut într-o lumină pozitivă pentru tinerii și copiii noștri. Sunt convinsă că e nevoie de o abordare coordonată împotriva aranjării meciurilor și a crimei organizate, pentru că nicio țară singură nu poate să rezolve problema. De asemenea, e important să protejăm dimensiunea etică a sportului. Și de aceea, acest domeniu trebuie să devină partea negocierilor cu țările terțe și cu asociațiile sportive. Putem să vedem că majoritatea pariurilor uh, au loc în Asia, iar noi aici simțim consecințele. Acum avem o nouă directivă cu privire la pariurile online și vreau să insist să includem și consecințele pariurilor online în Uniunea Europeană și sper că toată lumea să susțină acest demers. Vă mulțumim și acum domnul Iacolino, un minut și jumătate. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Fără nicio îndoială, sportul este o activitate care îi adună pe oameni împreună iar orice competiție ar trebui să fie sănătoasă, să se bazeze pe reguli și să ofere modele, exemple pentru tinerii noștri. Atunci când încerci să-l invici pe adversar pe baza unor uh, condiții bine știute și uh, în spiritul fair play-ului, rezultatul uh, meritat nu poate decât să ne bucure aranjarea meciurilor uh, în sport uh, am constatat că uh, se ridică la cifra de 100 de miliarde pe an, o cifră enormă. Și ar trebui să ne pună pe gânduri. Corupția este alimentată de piața de cererea care există pentru pariuri ilegale. Banii murdari uh, sunt spălați de infractori prin sport, iar aceștia de multe ori operează la nivel transnațional. Iată de ce cooperarea judiciară și polițienească sunt extrem de importante. Avem Europolul, avem Eurojustul, avem nevoie acum de un parchet european, un procuror european care să acționeze rapid. Trebuie să colaborăm mai mult între noi pentru a combate aranjarea meciurilor, pentru că acestea ne afectează. Trebuie să cooperăm mai mult cu uh, federațiile. Sistemul este bolnav și noi trebuie să îl uh, tratăm cât mai repede. Știu uh, de la subcomisia CRIM că sportivii sunt eroi, sunt modele pentru tinerii noștri. Prin urmare, sportul trebuie să fie curățat de toate aceste elemente. Președintele, doamna Bosgurt, I-ați arătat cartonașul domnului Acolino? Domnule Acolino? îi permiteți doamnei Boscurt să vă pună o întrebare? Doamna Boscurt. Da. Domnul uh, Iacolino s-a referit la Comisia CRIM și eu sunt membru acolo și am uh, redactat un document care se referă tocmai la acest lucru. Consider că nu doar sportul trebuie să fie uh, preocuparea noastră, ci și cooperarea polițienescă și judiciară. Deoarece spălarea de bani și corupția afectează sportul, m-aș întreba în ce fel domnul Iacolino, care este raportor, va aborda aceste teme în raportul său. Deci, vă rog să-mi răspundeți. Mr. Iacolino, please. Mulțumesc, domnul Iacolino, acum. Sigur că pot să-i răspund doamnei Boscut și să o liniștesc. Vreau să-i spun că acțiunea împotriva aranjării meciurilor nu uh, se referă doar la fotbal, este mult mai extinsă, pentru că primele cazuri au apărut în baseball uh, acum mulți ani. Aceste subiecte vor fi uh, tratate cu to- toate în raportul meu. Sportul corect este practic un, un stil de viață, un exemplu pentru tineri și cooperarea în domeniul judiciar în acest context este într-adevăr uh, foarte importantă pentru a putea să facem față acestor practici care înfloresc. Deci, încă o dată vreau să vă liniștesc, doamnă Boscurt, am să tratez acest lucru în uh, raportul final și în raportul intermediar al Comisiei uh, CRIM. Mulțumesc! Președintele și acum domnul Repo. Arvoisa puhemies, niin valitettavasti... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, meciurile aranjate și uh, pariurile merg mână în mână cu acțiuni criminale, ceea ce uh, pângărește sportul. Vorbim aici despre um, acțiuni eh, cu profituri de milioane de euro, cu număr mare de persoane corupte. Sportivii primesc eh, sume grase pentru meciurile aranjate. Vorbim aici despre crimă organizată la nivel global. Deci înseamnă că nu putem să acționăm fiecare în colțul său. Trebuie să lucrăm împreună la nivelul instituțiilor europene. Avem nevoie de un sistem de control și de schimb de informații eficient. Astfel vom putea poate să punem capăt acestui fenomen, aranjarea meciurilor. Trebuie să ne asigurăm că putem controla pariurile efectuate și uh, acolo uh, și trebuie să vedem acolo unde apar nereguli. Mulțumesc, domnule Repo. Are cuvântul un minut și jumătate. Domnul Tisas. Președinte, señora comisaria, se Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. S-au luat uh, măsuri foarte severe pentru a combate dopajul în sport, uh, o preocupare majoră în ultimii ani. Trebuie să facem același lucru și în privința aranjării meciurilor, pentru că acest fenomen îi afectează pe toți cei care sunt implicați, nu doar pe sportivi și pe arbitri, ci și pe alții. Anul trecut, în Parlamentul European, s-a adoptat un raport prin care se propunea o serie de măsuri Trebuie să fie recunoscut dreptul de proprietate intelectuală a celor care organizează competiții sportive și, de asemenea, statele membre trebuie să identifice, să incrimineze orice formă de corupție în sport, iar uh, aranjarea meciurilor trebuie să fie anchetată foarte serios. Forțele de ordine care au deja competențe, Europolul, Eurojust, trebuie să continue să facă acest lucru și să existe date, informații disponibile cu privire la aranjarea meciurilor, ca să putem controla situația mai bine. Însă mai presus de toate e nevoie de o bună guvernanță, pentru că am văzut că aranjarea meciurilor are loc atunci când sportivii, sportivele nu obțin uh, un onorariu adecvat. Trebuie să abordăm federațiile sportive și să le cerem să informeze pe membrii lor cu privire la gravitatea aranjării meciurilor. Noi acum adoptăm o rezoluție, doamnă comisar, și sper ca ceva să se întâmple înainte de 2014. Putoare minute. Are cuvântul domnul Papa Nicolau, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Fenomenul aranjării meciurilor nu este un fenomen nou. Europa a văzut uh, astfel de probleme și s-a ocupat de ele și în anii 80. Să ne gândim la scandalele din Italia și în alte țări uh, care au, avut, uh, au ajuns chiar până la Jocurile Olimpice. Deci știm că există o manipulare a jocurilor și că aceasta are un istoric destul de vechi și în alte tipuri de competiții sportive. Cifrele anchetei Europol ne arată că din jocurile manipulate, mai mult de 380 de meciuri s-au desfășurat în Europa. Și e foarte important să intervenim uh, la adresa acestui fenomen. Parlamentul European a cerut deja acțiuni împotriva aranjării meciurilor și a corupției uh, da, colegul nostru, domnul Papa Stamkos, uh, a luat inițiativa, cum s-a spus deja, dar cred că trebuie să facem mult mai multe pentru a înlătura această problemă și trebuie să punem accentul pe activitățile preventive, pentru că trebuie să facem ceva în momentul în care există suspiciuni, nu să așteptăm să se întâmple ceva. În septembrie a existat o declarație la Nicosia um, referitoare la Uh, pariuri și cred că este necesar să fie urmată de niște pași concreți. Europa e mândră de sport și cred că trebuie să păstrăm, să putem păstra această mândrie. Mulțumesc! Și acum domnul Kurski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European se ocupă de combaterea corupției în lumea sportului. Corupția subminează valorile sportului, iar sportul reprezintă una dintre cele mai plăcute activități pentru noi toți. Ni s-a spus că este doar vârful icebergului și că trebuie să facem mai mult. În Polonia am putut să um, ne ocupăm de problema corupției în uh, fotbal și vă amintiți probabil că am avut uh, probleme de corupție în sport. Uh, am avut un meci în care um, s-a câștigat cu 7 la 1. Am avut și noi problemele noastre. A trebuit să întreprindem acțiuni și uh, fostul ministru al justiției a introdus unele prevederi în legislația poloneză pentru a um, combate corupția, dar au uh, subzistat probleme de corupție și mai ales de mită. Trebuie să ne asigurăm că există mai multă cooperare între, între forțele polițienești și uh, anchetatori la nivelul țărilor membre și trebuie să se confiște profiturile uh, obținute. Mulțumesc, vorbitorul este întrerupt. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Domnul Ședenski, un minut. Bardzo, panie przewodniczący. Unia Europejska dla wszystkich swoich członków prowadzi... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a introdus foarte multe prevederi legislative, iar dezbaterea de astăzi ne arată că întreaga comunitate trebuie să facă mai multe pentru a asigura transparența competițiilor sportive. Știm că au existat meciuri aranjate nu doar în fotbal, ci și în alte sporturi. Problemele sunt încă nerezolvate. Trebuie să analizăm implicarea aspectul infracțional aici și știu că nu putem să generalizăm pe baza unor cazuri individuale. Știm că există un risc destul de mare de corupție, știm că există oameni care acceptă mită și uh, care lasă fair play-ul la o parte. Deci ne trebuie soluții pentru a combate corupția din sport. Când vom putea să vedem propunerea dumneavoastră concretă?

vieme že európska policajná agentúra kooperuje na europa colaborează în ancheta cu privire la uh, aranjarea meciurilor. Există un sindicat de organizare a pariurilor la Singapore, de exemplu, și conform uh, informațiilor, ancheta arată că există suspiciuni referitoare la mai mult de 700 de meciuri în întreaga lume uh, în care sunt, incluși, uh, sunt implicați peste 400 de jucători din foarte multe țări. Și în uh, Ungaria există un grup implicat uh, în uh, aranjarea meciurilor prin contacte din uh, estul Asiei. Deci legăturile sunt uh, globalizate și Um, veniturile sunt extraordinar de mari pentru că pariurile pe care le-au plasat anumite grupuri au dus la câștiguri de 10 ori mai mari decât banii inițiali. Um, rezultatul uh, final, de exemplu, al unui meci din 2008 uh, a fost uh, decis de un gol în prelungiri. Partea aceasta a jocului a fost trucată și e clar că trebuie să luăm niște măsuri foarte clare. Mulțumesc! elnök úr tisztelt bizottság! nagyon örülök annak hogy ezzel a fontos kérdéssel az európai bizottság is. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Parlamentul European și Comisia dedică atenție acestui subiect atât de important. Sportul este într-adevăr un fenomen foarte important la nivel uh, global și de asemenea reprezintă o tentație foarte puternică pentru cei care vor să câștige bani. Dar um, în această dezbatere, colegii mei s-au referit mai ales la fotbal, însă există și alte tipuri de competiții sportive care sunt afectate de acest fenomen. Sportul joacă un rol uh, foarte important uh, și de aceea trebuie să-l protejăm pentru copii, pentru tineri, uh, pentru integrarea socială. Sportul este important, el oferă exemple de viitor, mai ales pentru cei care provin din medii defavorizate și de aceea e foarte important să Facem eforturi aici. Într-adevăr, pariurile se fac mai ales în Asia și trebuie să interzicem pariurile pe competițiile sportive la care participă minori și e foarte important să existe unități speciale care să colaboreze la nivel european. Președintele, vă mulțumim. Într-adevăr, ar trebui să vă restrângeți la un minut în procedura intervențiilor spontane. Domnul Birke. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Ancheta Europol a arătat foarte clar că manipularea meciurilor este legată de spălarea banilor și este o parte, activității, o parte importantă a activității organizațiilor internaționale de criminalitate. E clar că e nevoie de o activitate coordonată, de un răspuns coordonat împotriva acestui fenomen. E nevoie de o politică de toleranță zero, e nevoie de un cod de conduită pentru toți cei implicați și e mai ales la nivel european e uh, foarte important ca manipularea pariurilor să devină parte a codului penal. E nevoie de măsuri concrete pentru a proteja integritatea sportului uh, cu succes, dată fiind această creștere a criminalității în domeniu. Președintele, vă mulțumesc, domnul Zver. Spoštovani predsedujoči, spoštovana comisarca uh, eh, čestitam vam. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să vă felicit pentru uh, disponibilitatea de care dați uh, dovadă de a uh, ataca acest subiect. Salut și rezoluția depusă. Într-adevăr, se discută de problemele aranjării meciurilor în fotbal. Dar aceasta nu este singura parte a problemei. În Slovenia există chiar procese pe rol um, cu privire la problemele din sport. Dopajul este o altă problemă. Întrebarea este oare trebuie să lăsăm aceste lucruri la latitudinea statelor naționale sau să încercăm să găsim soluții la nivel european? Principiul subsidiarității nu ne ajută, pentru că corupția este transfrontalieră și de aceea trebuie să luăm măsuri internaționale pentru a o combate. Europol uh, desfășoară activitate de coordonare a autorităților de aplicare a legii. Acesta este un pas important în combaterea corupției, dar nu este suficient. În anii viitori avem nevoie de măsuri mai eficiente, avem nevoie de o abordare europeană, de legi europene și de structuri europene. Vă mulțumesc. Domnul Luhan

să facă acorduri la nivel internaional cu ările tere în care au fost depistate grupări infracionale pentru anihilarea acestora i nu în ultimul rând să înfiineze o unitate internaională pentru a superviza acest fenomen. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei comisar Vasiliu pentru a finaliza dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc mai întâi tuturor deputaților care au participat la discuție și uh, care vor să participe la combaterea uneia dintre cele mai mari amenințări actuale la adresa sportului, anume aranjarea meciurilor. Și noi suntem foarte îngrijorați. În uh, ultimele luni uh, au uh, apărut diverse rapoarte, diverse știri cu privire la aranjarea meciurilor în Europa. Am constatat că aranjarea meciurilor e un fenomen global ce afectează toate continentele și care adesea e în strânsă legătură cu rețelele de crimă organizată. El afectează nu doar cluburile mici, ci și cele mari și afectează jucătorii vulnerabili, părinții, uh, arbitrii, antrenorii și alții. Așa cum ați spus mulți dintre dumneavoastră, aceasta este o problemă transnațională ce are nevoie de o soluție transnațională. Autoritățile sportive ne-au solicitat ajutorul să facem ceva pentru ca integritatea competițiilor sportive să fie garantată. Comisia e gata să acționeze, însă să știți că sarcina nu e una ușoară, deoarece aranjarea meciurilor e o problematică complexă. Eu am lucrat îndeaproape cu colegii mei pentru a combate corupția și pentru a sprijini industria și a formula o poziție comună a comisiei noastre. Părțile interesate trebuie să facă activități de prevenire și uh, să existe coordonare, colaborare între actorii relevanți la nivel european. Industria, federațiile sportive, autoritățile, forțele de poliție trebuie toate să colaboreze. Doar astfel putem să facem o prevenire și o combatere eficiente a aranjării meciurilor la nivel internațional. Buna guvernare este de asemenea foarte importantă. Avem acum un grup de experți care analizează buna guvernare a cluburilor sportive și care în 2014 va emite o serie de linii directoare. Sunt în curs uh, discuții cu privire la o posibilă convenție pe care să o adopte Consiliul Europei. Procesul este lung, însă noi uh, suntem încrezători, uh, credem că rezultatul negocierilor va reprezenta un pas în direcția cea bună. Avem discuții și cu UNESCO despre cum putem uh, aduce această temă undeva mai sus pe agenda mondială. Aranjarea meciurilor va fi una dintre temele despre care se va vorbi la Berlin în mai anul acesta la conferința mondială a ministrilor sportului. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc de pe acum pentru contribuțiile pozitive pe care vi le-ați adus la dezbatere. Să combatem aranjarea meciurilor este o sarcină grea, dar putem reuși dacă rămânem uniți, hotărâți și colaborăm pentru a atinge acest obiectiv. Domnule președinte, înainte să închei, aș vrea să spun că eu nu accept uh, niciun fel de acuzație de corupție la adresa comisiei noastre și aș vrea să îi cer uh, eurodeputatei care a formulat astfel de acuzații să-și ceară scuze, însă văd că a plecat din sală după ce și-a ținut discursul. Sper că dumneavoastră nu împărtășiți opinia dumneai. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum uh, vreau să vă anunț pe toți că proiectul de rezoluție a fost dezbătut